Euh, Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Cred că este un subiect interesant, mai puțin uh, pentru șefii de misiune din Afganistan. Vom începe ședința noastră de astăzi cu un punct uh, legat de misiunea EUPOL. Șeful uh, misiunii va fi alături de noi uh, după ce va trece de securitatea Parlamentului, care este foarte strictă, după cum știe toată lumea. Așadar, uh, pentru cuvintele introductive, ca să ne spună care este situația acestei misiuni EUPOL în contextul general al reflecției post-2014, îi dau cuvântul directorului CPCC, uh, domnul Abel, și uh, nu vom uh, discuta despre ISAF, despre NATO, despre redesfășurările operațiunilor militare, chiar dacă ar putea să aibă o influență asupra a ceea ce se va întâmpla în Afganistan, dar ne vom concentra pe misiunea EUPOL, pe care sper să o putem vizita în luna octombrie. Aceasta ar fi o premieră, pentru că până acum nu am avut autorizația să ne ducem acolo. Și a fost un pic absurd, având în vedere numărul uh, misiunilor uh, parlamentare naționale care se duc în Afganistan. A fost ridicol ca Parlamentul European să nu se poată duce, dar sper că vom putea să avem o astfel de vizită în octombrie. Vă dau cuvântul uh, pentru această introducere. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău că șeful misiunii încă nu este alături de mine, nici nu pot să dau de el deocamdată, dar am să vă stabilesc scena generală, am să vă prezint contextul general, având în vedere și vizita dumneavoastră în Afganistan. Veți fi uh, bineveniți, vom avea un nou șef al delegației până atunci Însă misiunea noastră va avea același șef de misiune ca și acum. Cel puțin așa stau lucrurile deocamdată. Referitor la misiunea noastră din Afganistan, este important uh, de menționat că avem uh, două sau chiar mai multe tipuri de misiuni. Una la nivel politic, ca și în Kosovo, unde facem uh, parte din comunitatea internațională și probabil uh, elementul cel mai dinamic din Kosovo. Există și alte cazuri, cum este cel din Afganistan, unde avem o prezență relativ mică alături de alte prezențe internaționale mai mari, precum NATO, evident, CAFOR, Statele Unite, care joacă un rol important, și Națiunile Unite. Așadar, noi, comparativ cu această prezență internațională masivă, suntem o prezență mică. În uh, ceea ce privește Poliția Afgană Națională și uh, judiciarul, și avem o poziție de nișă. Dacă vă gândiți la Poliția Națională Afgană, ca la o ierarhie, atunci uh, baza cea mai uh, mare este instruită de mm, misiunea NATO în Afganistan cu o componentă americană importantă. Avem și uh, ofițerii de la nivel mediu care sunt incluși într-un proiect german și într-un proiect olandez, iar noi instruim nivelul de top al ofițerilor. Oferim consiliere uh, ministerului și americanii fac acel, acest lucru cu privire la structuri și cu privire la calea de urmat în continuare. Iată ce facem noi în momentul de față. Șeful de misiune vă va da mai multe detalii. În ceea ce privește situația pe viitor. Uh, știți că au existat o serie de conferințe, inclusiv conferința de la Bonn la sfârșitul lui 2011. Apoi uh, conferințele de la Chicago, Istanbul și Tokyo, unde uh, comunitatea internațională din care face parte și Uniunea Europeană s-a angajat să rămână în Afganistan și dincolo de 2014 pentru faza de transformare după faza de tranziție din momentul de față, însemnând retragerea uh, unei mari părți din prezența militară. Așa cum vă spuneam, uh, noi suntem o mică parte din comunitatea internațională de la Kabul. Depindem uh, după 2014 de un mediu sigur și securizat. Avem uh, măsurile noastre de siguranță pentru misiunea noastră atât în Kabul cât și în provincii, de fapt în Kabul și nu în provincii, se corectează vorbitorul, dar chiar și în Kabul depindem masiv de structura, de aparatul de securitate creat de NATO. având în vedere situația de securitate, care este bună în unele părți ale țării, Mazar al Sharif, de exemplu, și în alte părți, uh, și nu știm uh, cum uh, va fi în Kabul, nu putem decât să așteptăm și decât să ne limităm și să ne ținem de angajamentul politic pe care ni l-am asumat. După aceea vom vedea care va fi viitorul misiunii când ne vom apropia de acea dată. Statele membre au, ne-au cerut nouă, Comisiei și Serviciul de Acțiune Externă, să elaborăm uh, un uh, concept pentru perioada de după 2014 și cum să putem să facem ca o abordare cuprinzătoare să funcționeze pentru Afganistan. Ne vom baza și pe celelalte instrumente, nu doar pe misiunea propriu-zisă. Toate acestea depind însă de mediul de securitate pe care îl vom avea la momentul respectiv. Vom face de asemenea și o evaluare operațională, să vedem uh, până unde a ajuns misiunea în momentul de față. Evaluarea misiunii este că după 31 decembrie 2014 vor mai rămâne multe de făcut. Încercăm de asemenea să predăm uh, cât mai multe până la data respectivă, astfel încât să ne schimbăm uh, configurația operațională în această țară. De exemplu, le cerem acum statelor membre să ne spună dacă sunt de acord ca noi să predăm toată instruirea pe care o facem afganilor deja la sfârșitul acestui an, pentru ca anul viitor noi să îi putem observa uh, în acțiune și să le monitorizăm uh, progresele. Am investit deja foarte mult în uh, formarea formatorilor uh, astfel încât, în teorie, afganii vor putea să se descurce și singuri. Va trebui să mai răspundem câtorva doleanțe exprimate de afgan, de noul ministru de interne, Mustafa Patan, care a fost la Bruxelles acum o lună și care ne-a cerut să-l ajutăm să instituie structuri pentru combaterea corupției. Afganistan este cea de-a doua mai coruptă țară, cea de-a doua coruptă țară din lume după Somalia, cel conform studiilor. Și aceasta este clar o prioritate, însă în uh, un, în uh, un an și jumătate cât durează mandatul nostru, nu vrem să se instituie o nouă structură. Credem că combaterea corupției trebuie integrată în activitățile misiunii. Dacă centralizăm uh, combaterea corupției, am putea ajunge la o situație pe care o avem în Kosovo, în care misiunea l-a condamnat uh, pe șeful uh, Serviciului Anticorupție din Kosovo la închisoare pentru corupție. De aceea le cerem statelor membre autorizația să uh, integrăm lupta anticorupție în celelalte activități ale misiunii și nu să avem o structură separată. Iată care este situația în care ne aflăm acum. Șeful de misiune încă n-a venit, dar când va veni, sper să vă dea o imagine mai uh, vie a ceea ce facem noi acolo. Mai avem un an și jumătate de tranziție. Uh, și cred că facem foarte multe progrese. Și bineînțeles, noi uh, vrem să îi lăsăm pe afgani uh, pe cont propriu, vrem să-i ajutăm să se descurce singuri. Există și uh, un și o instituție creată de misiunea noastră se, a, se colectează acolo toate contribuțiile internaționale la poliția afgană. Este un grup care este prezidat de ministrul de interne. Vrem însă să naționalizăm, să afganizăm secretariatul. Aceasta e, acesta este al treilea obiectiv al nostru în care vrem uh, să ne spună statele membre uh, ce trebuie făcut în următorul an și jumătate. Atât uh, aș vrea să vă spun deocamdată. Vine și șeful de misiune imediat. Așadar, dacă aveți întrebări, poate că aș putea deja să răspund. Până vine șeful de misiune, aș vrea să revăd cu, să discut cu dumneavoastră două puncte. În primul rând, legat de structura generală a misiunii. Vorbeați despre o evaluare a misiunii. Cred că au existat deja dezbateri în COPS cu privire la uh, relevanța menținerii unei misiuni în această formulă, adică o misiune specific, specifică pentru poli poliție sau o misiune mai largă pentru institution building. Sigur, uh, nu vrem să intrăm acum în secretele dezbaterilor uh, COPS, dar poate că ne-ați putea da câteva orientări. Uh, și ne puteți da și mai multe detalii despre ce spuneați. De exemplu, uh, afganii cereau uh, să vă implicați mai mult uh, în combaterea corupției. Ați dat și exemplul Kosovo pentru a ne demonstra cât este de dificil. În Kosovo era un mandat executiv și cred că în Afganistan nu va fi niciodată cazul. Nu cred că Uniunea Europeană ar putea lucra pe probleme de corupție fără să aibă un mandat executiv într-o țară suverană și care, așa cum spuneați și dumneavoastră, este o țară complicată, ca să folosesc un eufemism, din punctul de vedere al corupției. Christoph Lizek, vicepreședintele, dorește să intervină. Thank you very much, Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, și eu uh, plănuiesc să merg în Afganistan. Ca urmare, a fost foarte interesant să vă ascult prezentarea situației. Însă ne confruntăm cu o situație în care Statele Unite există o dezbatere între administrație, experți și general despre ce ar trebui să facă Statele Unite cu trupele care se află acum în Afganistan. Și ar fi două opțiuni, din câte știu, cel puțin din presă. Dar vom discuta și cu colegii americani săptămâna viitoare la Washington. Opțiunile sunt uh, deci următoarele. După 2014 vor rămâne totuși o parte din soldații americani în Afganistan pentru a îi forma pe ofițerii locali și pentru a, aduce, pentru a furniza securitate. Dar în același timp am înțeles că Statele Unite ar putea să își retragă toate trupele din Afganistan. Și vă întreb, suntem pregătiți pentru ambele scenarii? Cum credeți că va fi situația după 2014 în aceste două uh, scenarii? Um, well, Mr. Chairman, on your first question... Domnule președinte, la prima dumneavoastră întrebare mi se pare greu să vă răspund. Principala întrebare pe care și-o adresează statele membre este dacă ar trebui să își asume sau nu un angajament ferm uh, um, în ceea ce privește Afganistanul și prezența unei misiuni acolo. Pentru că sunt unele state membre care sunt foarte sceptice față de evoluția situației de securitate și ca urmare vor să facă aceste intervenții cât mai târziu posibil, iar altele doresc să facem pregătiri foarte concrete pentru perioada post-2014. are loc o evaluare strategică, discuții și este foarte dificil să anticipăm care vor fi rezultatele. Avem uh, foarte multe opțiuni, ca de exemplu consiliere în domeniul construcției instituționale, formări, dar nu există o linie clară pe care să o putem uh, identifica aici. În ceea ce privește repartizarea sarcinilor, Comisia continuă să aibă o prezență puternică în Afganistan. Acum, în ceea ce privește corupția, avem misiuni de consiliere, de creare de structuri, de formare, dar nu de asumare a competenței executive în combaterea corupției. Și cum spuneam, dorim să integrăm această activitate în activitățile noastre generale și să nu creăm uh, entități separate sau componente ale misiunii care să se ocupe de asta. Acum, în ce privește cele două scenarii prezentate. Pentru noi, principala problemă este să asigurăm un mediu sigur. Și aici vom avea o primă problemă legată de provincii, unde depindem în întregime sau vom depinde în întregime de asistența în termen de formare pe care sperăm că NATO va continua să o furnizeze. Iar în ceea ce privește situația la Kabul, aici afganii sunt cei care asigură partea de securitate, însă nu prevăd vreo situație în care să depindem doar de forțele afgane. Și aici includ și mult uh, uh, lăudata forță de securitate despre care se vorbea acum un an. Cred că un mediu sigur oferit de o terță parte este o condiție sine qua non pentru prezența noastră, atât în provincii cât și la Kabul. Cam asta aveam de spus în acest moment. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule șef de misiune, vă urăm bun venit la comisia noastră. În introducere am vorbit despre cadrul general al misiunii și despre viitorul misiunii. Am reamintit că dacă totul merge bine, vă vom vizita în octombrie împreună cu o delegație parlamentară și va fi prima dată când acest parlament primește permisiunea de a trimite o misiune în Afganistan. Și vă dăm cuvântul pentru o prezentare concentrată pe munca dumneavoastră de zi cu zi pe teren. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer mii de scuze pentru întârziere. Și în Afganistan noi ne ocupăm de foarte multe probleme de securitate, dar văd că securitatea la Parlamentul European este și mai bună și mă bucur să văd asta. Misiunea EUPOL din Afganistan este o misiune specializată pentru dezvoltarea Poliției Naționale Afgane și a anumitor părți din sectorul uh, justiției. Avem programe de mentorat specifice adresate ministrului uh, de interne și ministrului viceministrului de interne, precum și altor oficiali din Afganistan lucrăm într-un uh, mediu destul de aglomerat în Afganistan, în sensul că există foarte multe instituții și organizații internaționale care desfășoară și ele activități de dezvoltare, ceea ce creează un, niște probleme specifice de coordonare. De asemenea, dacă ne gândim la toate instituțiile și organismele implicate în Afganistan, ei bine, vom vedea că cele care au uh, competențele și cunoștințele specializate în domeniul poliției sunt uh, limitate. Există foarte multe entități care se ocupă de dezvoltarea militară, de dezvoltarea capacităților militare și alte entități care lucrează cu poliția. Însă misiunea noastră este deosebit de specializată. Este vorba despre metodologii, uh, moduri de gestionare, um, cu ajutor cărora îi instruim pe polițiștii și, pe, și forțele de parapoliție din uh, uh, Afganistan. De asemenea, dorim să ne implicăm și în um, uh, dezvoltarea sectorului procurorilor și în uh, asigurarea unei bune cooperări între acesta și sectorul poliției. Sigur că acționăm într-un mediu destul de complex din punct de vedere al securității și mă bucur să aud că ne veți vizita în Afganistan în a doua parte a acestui an Trebuie să știți că mediul de securitate este unul cu totul special în Afganistan uh, și destul de diferit în funcție de părțile în care ne aflăm în țară. În nord și în nord-est, în nord-vest, îmi cer scuze, acolo, conform valorilor militare, situația de securitate este atât de proastă încât nu putem să avem uh, um, misiuni adresate civililor. E nevoie de forțe care să-i protejeze pe civili și să acționeze împotriva criminalității. În partea de sud și de est, uh, situația este complet diferită. În sud încă există operațiuni militare la nivel zilnic care se confruntă cu insurgenții. Suntem în Afganistan din 2007 și Sarcina noastră principală este de a asigura tranziția forțelor de poliție de la niște forțe de poliție dominate de aspectul militar la unele uh, cu caracter pur civil. În această calitate am avut plăcerea să mă întâlnesc cu reprezentanții statelor membre și să raportez um, către aceste state membre în, um, cu o frecvență de șase, la fiecare șase luni. Dar trebuie să înțelegeți că până când vom vedea instalat un standard decent uh, în acest domeniu în Afganistan, va mai trece multă vreme. Lucrurile sunt uh, diferite, posibilitățile noastre de a-i ajuta pe polițiști de asemenea sunt uh, diferite. Avem polițiștii în uniformă cu care lucrăm, sunt cei care, îi combat pe, care luptă cu insurgenții, care combat um, criminalitatea. Aici am remarcat progrese și trebuie să vă spun că Uh, poliția civilă utilizează metodologii de natură civilă și uh, dă dovadă de o îmbunătățire clară a competențelor. Însă mai sunt foarte multe de făcut înainte de a putea spune că standardele din Afganistan au ajuns la un nivel decent pentru regiune. În ceea ce privește capacitatea de gestionare a investigațiilor, a anchetelor, aici uh, perspectiva este mai sumbră. Până recent um, s-a pus accentul foarte mult pe, aceste, pe dezvoltarea acestor uh, um, capacității de investigație. Din cei 57.000 de polițiști, numai 7.000 au aceste competențe de anchetă, de investigație. Uh, și uh, trebuie să vedem care sunt cei care au capacitatea de a, de a investiga cu adevărat actele infracționale. De asemenea, o altă parte a activității noastre este de a asigura o dezvoltare a sectorului uh, procurorilor și de a asigura o corelare între activitatea acestora și activitatea poliției. face Uh, plăcere atunci când vorbesc cu oamenii și îi întreb dacă au remarcat îmbunătățiri în acest sector și uh, cu toții îmi răspund că, într-adevăr, calitatea anchetelor se îmbunătățește pentru că procurorii au un comportament mai profesionist. De asemenea, ne axăm și pe problemele de gen, care sunt foarte importante pentru noi. În prezent uh, există numai o mie de uh, ofițeri de poliție care sunt femei. Între ace- însă acestea nu au o activitate întotdeauna operațională și uh, pentru noi aceasta este o problemă foarte importantă. Noi ne dorim să dezvoltăm o poliție cu adevărat civilă și în același timp ne dorim și ca polițistele să poată să desfășoare operațiuni specifice. Suntem destul de mulțumiți în general de evoluția situației în Afganistan. E adevărat că unele zone se uh, dezvoltă mai bine, în altele sunt probleme de luptă împotriva corupției mai, mai grave. Însă, din punctul nostru de vedere, mandatul nostru se va încheia la sfârșitul 2013-2014 și mai avem foarte multe misiuni de mm, formare și mai ales de asistență, de, de gestionare, de management al trainingurilor pentru a le oferi uh, posibilitatea să preia ștafeta singur și să folosească metodologia pe care noi le-am pus-o la dispoziție. Uh, vă mulțumesc pentru această șansă de a vorbi și sper că am lăsat uh, suficient timp pentru întrebări. Președintele, mulțumesc. Aș fi vrut să vă mai pun o întrebare, dar poate mai degrabă domnului Haber, cu privire la efectivele misiunii. Știu că misiunea dumneavoastră s-a confruntat deseori cu probleme în a avea suficient personal, dar asta este și cazul multor misiuni um, umanitare ale Uniunii Europene și vă întreb uh, ce părere aveți? Aveți suficienți oameni sau sunt uh, lipsuri în termen de funcții, de naționalități, e nevoie de niște eforturi mai susținute? Asta este prima mea întrebare. Și a doua întrebare se referă la mecanismele de cooperare cu NATO. S-au dat exemplul problemelor structurale politice care există în coordonarea între NATO și Uniunea Europeană și în același timp locul unde pe teren se pot cu adevărat implementa niște acorduri tehnice care să depășească aceste probleme majore. Care este sentimentul dumneavoastră în calitate de șef de misiune și de colaborator cu statul major al uh, NATO? Care este sentimentul dumneavoastră față de această colaborare? Vă mulțumesc! D'autres collègues qui souhaitaient intervenir. Madame Lusing. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe einmal noch mal die Frage äh, zu ähm, Eupol. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la EUPOL. Ați spus că äh, misiunea va continua în 2014 Vorbitorul se întrerupe. Așadar, EUPOL va continua până în 2014. Întrebarea mea este, misiunea acestei ar putea fi extinsă? Veți dori să funcționeze și după 2014 sau cu siguranță se va încheia atunci. Apoi am o întrebare legată de securitate. Nu știu către cine ar trebui să o adresez sau cine o poate răspunde mai bine, cel mai bine, dar există tot felul de rapoarte și analize. Unele spun că Efortul de securitate este redus, altele spun că eforturile de securitate au crescut. De exemplu, ONG-ul Safety Office în Afganistan spune că numărul cazurilor a crescut cu 47%. Asta e o analiză a cazurilor de violență. Deci care e analiza noastră privind situația de, siguran, de securitate în uh, această țară și ce elemente ar trebui să fie incluse în uh, această analiză. Există incidente între populația afgană și forțele de securitate? Ce fel de uh, incidente uh, de securitate și care e situația uh, dacă s-a îmbunătățit sau s-a înrăutățit. Vedem în continuare că numărul de victime în rândul poliției afgane e foarte mare și mi se pare că numărul victimelor locale a crescut față de numărul victimelor prin, în trupele străine. Alți colegi mai doresc să intervină? Nu? Atunci vă rog să dăm cuvântul invitațiilor noștri. Da, începește personalul misiunii? E o misiune foarte specializată și care face numai management și training specializat. Asta înseamnă că personal actual e de aproximativ 400 de uh, funcționari internaționali și 200 personal local. Și între internaționale avem numai uh, ofițeri de poliție seniori sau procurori sau experți în dreptul omului. Și aceasta este evaluarea mea, că avem suficient personal, avem suficientă capacitate pentru a ne ocupa de management, training și dezvoltarea specialiștilor. Cum spuneam, am fost surprins să văd că e foarte ușor să uh, trimiți oameni în Afganistan. Afganistanul și problema de securitate rămâne importantă, însă e ușor să găsești, să recrutezi oameni de calitate. Și sunt foarte bucuros să spun că avem uh, ofițeri de poliție de înalt rang în toate domeniile și de asemenea experți în dreptul omului și procurori și putem uh, să acoperim uh, nevoile cu ei în Afganistan. În ce privește cooperarea, acționăm într-o zonă destul de aglomerată, ca să spun așa. Sunt multe organizații internaționale, mulți, uh, multe acorduri de susținere bilaterală și avem un mecanism de susținere pentru coordonarea uh, dezvoltării poliționești și toată dezvoltarea forțelor de poliție și a programelor pentru poliție se coordonează printr-un comitet comitet prezidat de ministrul de interne afgan și avem un secretariat cu unde există membrii din comunitatea internațională și evaluarea mea este că acest mecanism funcționează destul de bine, ar putea să funcționeze mai bine, dar în special coordonarea susținerii internaționale este o sarcină destul de ciudată și de complicată. Însă avem uh, acest mecanism care se îmbunătățește de fiecare dată și cred că la, în cele din urmă vom avea o îmbunătățire aici. Sigur, NATO are tot felul de uh, instituții, International uh, Joint Command, uh, statul major ISAF și așa mai departe. Și ei uh, fac și ei parte în, din uh, acest comitet de coordonare. Însă principala instituție de dezvoltare a serviciilor polițienești uh, uh, are contacte lunare cu ABCP uh, pentru a vedea cum să facem încât să nu ne suprapunem în activitățile noastre și să ne coordonăm cât mai bine unii cu ceilalți extinderea misiunii după 2014. Asta e o problemă foarte politică și știu că membrii Uniunii Europene sunt angajați față de Afganistan pe termen lung și mai ales uh, pe partea de uh, uh, stat de drept și uh, uh, nu știm dacă va fi uh, ca parte a PSAC sau va fi altă instituție de exemplu, prin delegația Uniunii Europene. Deci e o discuție care continuă între membrii uh, Comitetului Politic și de Securitate. Situația de securitate e o chestiune pe care o urmărim îndeaproape. Uh, noi, după cum știți, operăm într-un mediu foarte ostil și uh, tot ceea ce facem trebuie să fie cât mai securizat cu putință. Deci, ca șef de misiune, asta una dintre principalele mele preocupări și priorități. Când oamenii mei se duc la serviciu în dimineața, vreau să știu că se și întorc acasă seara în compound întregi și nevătămați. Situația de securitate este aproape aceeași. Uh, facem evaluări de securitate zilnice împreună cu ISAF și de asemenea și cu Uh, forțele uh, cu serviciile uh, cu serviciile de informații și cu serviciile de securitate afgane. Nu am văzut o creștere a incidentelor de securitate. Am discutat cu șeful securității mele când am plecat din Afganistan și noi presupunem că evoluăm către o situație mult mai sigură un motiv este că ne apropiem de alegerile prezidențiale anul viitor. În al doilea rând, sigur, societatea civilă este mult mai expusă la incidente de securitate decât militarii sau decât uh, forțele internaționale. Uh, forțele internaționale uh, și-au făcut treaba, asta înseamnă că afganii sunt acum complet responsabili de securitate, dar dacă ne uităm la partea militară, armata s-a retras în cazăm și poliția este cea mai expusă. Cred că luna trecută au pierdut aproape 300 de oameni. 299 de ofițeri de poliție au fost omorâți în Afganistan luna trecută și vedem că incidentele acum uh, uh, evoluează în sensul că nu sunt, mai sunt țintiți militarii, ci polițiștii. Polițiștii au devenit ținta teroriștilor și un, mm, polițiștii sunt responsabili cu lupta împotriva insurgenței în Afganistan și pierd uh, foarte mulți ofițeri în acest proces. Dar vedem că și insurgenții folosesc această, orice ocazie au pentru a ataca, ataca ofițerii de poliție la puncte de verificare a actelor sau oriunde sunt vulnerabile. Deci poliția e foarte expusă și pierde foarte mulți oameni în fiecare zi. De asemenea, considerăm că din propria noastră perspectivă, din perspectiva internațională, din perspectiva misiunii și a tuturor ONG-urilor care sunt în Afganistan, viața va fi mult mai dificilă în viitor. Pentru că, așa cum spuneam, uh, uh, la fel cum a devenit mai greu să ataci armata, va fi la fel de greu să atace poliția teroriști și atunci vor încerca să atace ținte civile. Și este un lucru care ne preocupă în mod deosebit și sigur că noi luăm toate măsurile posibile de uh, a reduce riscurile pentru a avea cel mai bun nivel de securitate posibil. Cred că astea sunt uh, toate întrebările pe care mi le-am notat eu. Dacă îmi permiteți să vă răspund la întrebarea, domnule președinte, sigur că există un contrast între cei 400 de angajați internaționali ai emisiunii și 350 pe care avem realmente. Dar acesta este rezultatul uh, eroziunii naturale, ca să spunem așa, în legătură cu uh, procesul nostru de recrutare. Deci când o persoană pleacă, părăsește misiunea uh, în mod planificat sau, ne, sau fortuit uh, din cauza unei probleme în familie. Trebuie să așteptăm să se facă următorul apel pentru contribuții și se fac doar patru în fiecare an. Anunțăm că există această disponibilitate și statele membre trebuie să-și adune candidați din propriile forțe de poliție sau, de, sau judiciare. După aceea se face o listă scurtă, interviu, selecție, informăm statul membru și apoi acești oameni au nevoie de ceva timp până când să ajungă acolo și să fie introduși în sistem. Deci 350 este, optim, este numărul optim de oameni pe care avem. În același timp însă Afganistanul este remarcabil pentru că nu avem uh, uh, probleme, găsim oameni buni uh, întotdeauna și găsim oameni foarte motivați care au fost și în alte misiuni și pentru care probabil asta este provocarea supremă împreună cu PSAC și poate cu Libia, doar Libia să mai fie la fel de grea, și care chiar vor să fie acolo și vor să lucreze sub presiune. Deci, din punct de vedere al personalului, nu avem o mare problemă. Vă mulțumesc. Merci, monsieur Pizzu. Mulțumesc, domnul Pizzula. CD. Yes, quite true, but it's no Croatian translation, I believe. Nu avem uh, traducere din și în croată, așa că îmi voi folosi engleza. Uh, Uh, să vă, trimit, uh, să vă transmit mesajul meu uh, după ce am fost ales și trimis în Parlamentul European. Bineînțeles, susțin munca dificilă a domnului Roghe și a colegilor săi. Aș vrea doar să spun câte ceva despre contribuția țării mere ca o țară post-conflict în demersul comun în Afganistan. Uh, din 2013, Croația a participat la mai multe misiuni uh, internaționale conduse de NATO, UE și Națiunile Unite, dar cu siguranță misiunea din Afganistan este cea mai remarcabilă. NATO a preluat uh, conducerea operațiunilor în 2003. În decembrie 2010, Parlamentul croat a aprobat uh, creșterea contingentului croat uh, de la 320 la 350 de trupe. Acum uh, suntem implicați în echipele care operează în nord, furnizând asistență Brigadei 209 a armatei afgane. Mai multe sute de contingente croate au fost implicate în această țară. În plus, uh, forțele noastre au participat la mai multe activități umanitare, au furnizat uh, materiale școlare pentru școlile de fete din uh, Kabul, au furnizat haine de iarnă și pături pentru două orfelinate Uh, se așteaptă o nouă decizie a Parlamentului croat uh, referitor la participarea contingentelor croate la misiunea ISAF uh, după 2013. Deocamdată credem însă că numărul trupelor va fi redus considerabil. Înainte ca Croația să devină membru al Uniunii Europene săptămâna trecută, a participat la misiunea EUPOL alături de alte 23 de state membre și candidate. Aș vrea să uh, închei prin a spune că, fiind o țară în care au avut loc multe misiuni de menținere a păcii, Croația joacă un rol remarcabil în regiune atunci când vine vorba despre misiunile de menținere a păcii. Croația a trebuit să își revină după ce a fost victima operații, uh, agresiunilor, iar acum coordonează activități cu alte țări din Balganii de Vest în misiuni de menținere a păcii. Împreună aceste țări au, au contribuit la uh, menținerea stabilității în Afganistan și în Asia Centrală și în același timp uh, au, uh, și-au îmbunătățit cooperarea între ele, îmbunătățind siguranța în inima Europei. Mulțumesc! Mulțumesc! N-am fost atent că nu avem traducere croată. Și atunci va trebui să o asigur eu, nu? Există și alte intervenții pe acest subiect. Aș vrea să vă pun o întrebare care poate să nu pară neapărat uh, relevantă. În ceea ce privește informațiile pentru o misiune europeană atât de expusă ca cea pe care avem în Afganistan, din punctul de vedere al amenințărilor la securitate. De cine depindeți dumneavoastră pentru alimentarea cu informații? Presupun că aveți mijloacele dumneavoastră, pentru că sunteți totuși uh, imersați în mediul afgan, deci vă vin tot felul de informații. Structurile de la Bruxelles vă furnizează informații, evaluări din partea statelor membre sau puteți participa la fața locului la astfel de demersuri și sunteți alimentați pe un lanț NATO? Sau cum se întâmplă? Pentru că nu este un mediu tocmai inofensiv și de aceea trebuie să aveți informații foarte solide. Cum spuneam uh, și mai devreme, securitatea este o prioritate de top pentru noi și, bineînțeles, uh, totul depinde de culegerea de informații adecvate și de capacitatea de a analiza acele informații. Mă bucur uh, și sunt mulțumit de cum se petrec lucrurile în Afganistan avem o capacitate bună de analiză și lucrăm zi de zi cu delegația Uniunii Europene avem o analiză comună împreună cu delegația Uniunii Europene și lucrăm în mod integrat cu ISAF, cu NATO, avem acces total la toate informațiile de la NATO, pentru că și noi la rândul nostru livrăm uh, foarte multe informații, deci uh, împărtășim informații și avem comunicații zi de zi cu Departamentul de Securitate de la Bruxelles. Uh, așadar, în general, sunt mulțumit de cum stau lucrurile în ceea ce privește informațiile. Noi suntem uh, principalii actori care avem acces la poliție. Avem contacte zilnice cu serviciile de informații din Afganistan. Există uh, Serviciul de Informații al Poliției Naționale din Afganistan, care ne sprijină 100% zi de zi. Apoi avem aceeași cooperare cu Departamentul Național de Securitate din Afganistan. Deci, chiar dacă e destul de dificil să gestionezi toate aspectele de securitate, trebuie să vă spun că, din punctul de vedere al colectării și analizei informațiilor, stăm foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Uh, doriți să menționați și alte lucruri? Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru contribuțiile dumneavoastră. Oricum, uh, ținem legătura pentru a pregăti misiunea de la sfârșitul lunii octombrie, dacă totul merge bine și dacă sunt întrunite toate condițiile pentru a merge la Kabul și pentru a vizita unul din centrele din uh, provincie, la Matar el Sharif, într-o zonă oarecum calmă, între ghilimele. Mulțumesc foarte mult pentru participare, mulțumesc pentru contribuții și ne revedem în luna octombrie. Facem o pauză de câteva minute pentru că ni se va alătura domnul ministru din Spania. Bien. Euh, C'est au titre. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. este o onoare și o plăcere să-l uh, primim uh, în această după masă Uh, împreună cu AFET și domnul vicepreședinte Pașcu este alături de mine pentru a coprezida această sesiune. Îl avem alături de noi pe domnul Predo Morene Seulate, care este ministrul spaniol al apărării. Bine ați venit, domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru această vizită. Pentru pregătirea summitului european din decembrie, unde se va discuta despre problemele legate de apărare, am solicitat uh, câtorva miniștri ai apărării Colegul dumneavoastră francez a venit aici, colegul italian a venit și el de asemenea. Îl vom avea și pe ministrul belgian și pe ministra olandeză. Așadar, dumneavoastră sunteți unul dintre ministrii de apărare care sunt alături de noi și vă mulțumim pentru participare. Am trimis invitații mai multor ministri și trebuie să vă spun că răspunsurile lor sau nerăspunsurile lor uneori arată nivelul uh, la care iau în considerare problemele de apărare din Uniunea Europeană. De aceea noi vă mulțumim pentru interesul pe care l-ați arătat și ați venit aici, arătându-ne că luați lucrurile în serios. Nu este un secret pentru nimeni că în uh, marea sa majoritate Parlamentul are o poziție ambițioasă în materie de politică de apărare. În fiecare an votăm rapoarte care se doresc a fi în uh, avangardă, având în vedere poziția statelor membre, pe anumite chestiuni uh, care țin de cooperare în materie de politică de securitate și apărare comună și în ceea ce privește implementarea dispozițiilor tratatului de la Lisabona. De, de la Consiliul din decembrie ne-am dorit Uh, măcar să obținem uh, punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat. Vorbesc despre cooperarea în structura permanentă, vorbesc despre grupurile tactice și despre alte instrumente pe care le avem la dispoziție și despre care noi, parlamentarii, considerăm că nu sunt utilizate la capacitate maximă. Cunoaștem dificultățile bugetare cu care se confruntă aproape toate statele membre. Există doar unul sau două state membre în Europa care reușesc să-și mai crească bugetele pentru apărare. Însă restul, majoritatea statelor membre, își reduc bugetele pentru apărare. Acestea sunt constrângeri de care trebuie să ținem seama. Aceste constrângeri sunt cu atât mai uh, importante în țara dumneavoastră. De aceea suntem interesați uh, să știm uh, cum vedeți dumneavoastră aceste evolu- evoluții din fruntea Ministerului Apărării din Spania. Am dorit de asemenea să știm cum apreciați dumneavoastră exercițiul teoretic care, se, care are loc uh, în diferitele state membre. În Franța s-a adoptat recent o carte albă a apărării naționale care ține cont de aceste constrângeri bugetare. Iată, un context dificil. Politica de securitate și apărare comună, după 10 ani de aplicare cu succes, uh, pare să mm, se, să se confrunte cu ezitări din partea statelor membre. De aceea, cred că este momentul potrivit să ne reafirmăm ambițiile în acest sens. Am vrut să fac această introducere pentru a vă reaminti un lucru pe care de altfel îl cunoașteți mai bine decât oricine altcineva. În pofida scepticismului față de Uniunea Europeană, față de instituțiile și politicile europene, când uh, întrebăm uh, statele membre, indiferent de orientarea politică, uh, care ar trebui să fie rolul uh, Uniunii Europene, politica externă și politica de apărare se bucură de un nivel ridicat de susținere. De aceea, dumneavoastră și noi suntem responsabili politici și de aceea avem nevoie de o încurajare pentru a progresa în această politică de securitate și apărare comună. Ioan, doriți să adăugați ceva? în introducere. Aș vrea doar să-i urez bun venit domnului ministru. Aștept cu interes explicațiile dumnealui. Cu siguranță vom avea întrebări uh, mai târziu, după intervenția sa. La Comisión y la Subcomisión de, de Seguridad y Defensa, señoras y Stimați uh, deputați, în urma introducerii președintelui Danjean, Cred că putem spune că, într-adevăr, cuvintele sale sunt uh, o mărturie a ceea ce se întâmplă în Europa, în țările noastre respective, mai ales în ceea ce privește participarea statelor la sectorul de apărării. apărării. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a participa la lucrările Comisiei dumneavoastră. Este prima dată când am ocazia și onoarea să uh, vin în Parlamentul European. Ca urmare, vă rămân uh, profund obligat prin această invitație atât de importantă în... și am venit în fața dumneavoastră pentru a vă explica care este viziunea Spaniei asupra acestui sector al securității și al apărării, un domeniu foarte important pentru Europa. Cred că este un subiect foarte stufos și nu vom avea timp să-l aprofundăm, însă cum a anunțat deja și domnul președinte, voi începe cu o notă optimistă. Cred că în ciuda criticilor uh, și în ciuda mm, dificultăților, Uniunea Europeană este o poveste de succes și când venim pentru prima dată în această clădire a Parlamentului European și când vedem uh, acest extraordinar proiect politic care s-a concretizat prin infrastructura pe care o avem în față, prin această realizare materială de vârf, ei bine, văzând toate acestea, trebuie să fim optimiști, pentru că actorii implicați în acest proces sunt uh, actori puternici și avem în față teme esențiale, cum este tema apărării, tema securității, pe care trebuie să le abordăm cu curaj, pentru că este vorba despre o competență, o sarcină pe care nu putem să o lăsăm pentru mai târziu. Așa cum se întâmplă deseori cu politicile, nu numai la nivel european, dar și în țările noastre individual. Ca urmare, sunt convins că politica de securitate și de apărare trebuie să aibă un loc esențial în, politicile, în cadrul politicilor europene. Sunt convins deja de multă vreme de acest lucru. Și este important ca și Parlamentul European să sprijine, să apere și să ceară ca această politică de securitate și apărare să se bucure de un loc tot mai central. mai ales în această lume care se schimbă cu atâta viteză, practic de la săptămână la săptămână, și care ridică riscuri și amenințări pe care poate că nu le prevăzusem nici măcar acum 5-10 ani. Nu o să vă povestesc istoria Europei, o cunoașteți foarte bine, însă trebuie să remarcăm legătura directă cu sfârșitul unuia dintre conflictele cele mai îngrozitoare pe care le-a cunoscut umanitatea, al doilea război mondial. Nu trebuie să uităm care este originea construcției Europei. Comunitatea europeană s-a născut în urma acestui război mondial și trebuie să știm să extragem învățămintele utile de aici și să nu mai repetăm niciodată o astfel de tragedie pentru a promova un proiect important, un proiect lider în lumea întreagă. Europa ne arată profunzimea istorică a acestui proiect care este unic în lume. Iată o reușită, o lumină care se deschide către viitor. Comunitatea europeană a apărării este însă una uh, încă uh, slăbută, dacă pot spune așa, sau se află încă într-un stadiu embrionar. Uh, eu uh, sunt, am fost numit recent ministru al apărării în Spania, înainte am fost secretar de stat și este o chestiune care ne preocupă foarte mult. Partenerii noștri, aliații tradiționali, preconizează deja alte scenarii de cooperare care nu iau în calcul numai relația transatlantică ca urmare. Este responsabilitatea noastră suverană să uh, avem o responsabilitate suverană pe care trebuie să ne asumăm. În acest un an și jumătate de când sunt ministru, am avut ocazia să particip la mai multe reuniuni ministeriale în cadrul uh, PESC și am asistat la lucruri absolut uimitoare, progrese extraordinare în materie conceptuală, fie că e vorba de grupurile tactice, de acele battle groups, aspecte care au fost acceptate, convenite de toate națiunile europene, cu probleme minore, totuși, care vin să afecteze aceste domenii, dacă ne gândim la finanțare. Și în același timp am asistat și la refuzul unei uh, țări din Uniunea Europeană de a participa la creșterea bugetului uh, european pentru apărare. Și asta pentru niște sume derizorii, dar care sunt uh, necesare pentru progresul instituțiilor. Am văzut că, în orice caz, unele state membre au uh, uh făcut tot ce au putut pentru a pune bețe în roate bugetului comun. E bine, toate acestea nu mă fac să fiu neapărat pesimist, dar în orice caz să fiu realist. Atunci când trebuie să răspundem problemelor uh, Uniunii Europene în domeniul apărării. Cred că um, Europa a fost un proiect pozitiv în toți acești ani prin angajamentul său în misiunile și operațiunile internaționale, pentru că acest lucru face parte din responsabilitatea Europei la nivel internațional și mă gândesc mai ales la operațiunea Atalanta. Cred că aici am arătat uh, cu adevărat care sunt capacitățile noastre prin intervențiile în Somalia. La fel și în Mali am avut ocazia să identificăm acele elemente îngrijorătoare pentru toți. și am putut promova acest uh, concept european de co pe aceste, în aceste teatre de operațiuni, un concept important care ne permite să înfruntăm situațiile complexe în care, uh, de care suntem cu toții vizați. M-am referit la misiunea Atalanta. După cum știți, am obținut acolo niște reușite răsunătoare. în fața unor elemente care vin să tulbure normalitatea acestei lumi, cum sunt fenomenele de piraterie. În ultimul timp nu s-a mai înregistrat nicio singură deturnare de nave și am avut ocazia să abordăm uh, cauza acestui fenomen de piraterie. Pentru că um, trebuie să fim capabili să facem o legătură între cauzele unor situații endemice pe care până în prezent nu le-am putut aborda. Vă spuneam că sunt ministru al apărării și ceea ce mă interesează foarte mult în misiunea mea este tocmai această necesitate de a aborda cauzele fenomenelor care produc problemele care se confruntă Europa și în Somalia a fost foarte interesant interesantă ideea de colaborare între misiunea Atalanta și EUTM, tocmai în vederea găsirii unei uh, formule comune pentru această operațiune tripartită. Spania s-a angajat uh, uh, cu seriozitate în această operațiune și cred că putem să fim mândri, noi europenii, pentru că am demonstrat eficiență într-o relație care nu era atât de clară la început. Politica comună de securitate și apărare face parte integrantă din politica externă și pentru ca această politică de apărare să fie solidă, trebuie să avem o politică externă comună, obiective care sunt împărtășite, Sunt permanent în contact cu ministrii de afaceri externe și cu, pre- și cu șefii de state și de guvern, cel puțin cei cu care am avut ocazia să mă întâlnesc sunt de acord că nu putem să avem o politică de apărare clară și politici conexe, atât timp cât nu va exista o, polit- o politică comună și împărtășită de toți în Europa. Ce putem face pentru a obține această politică comună? Când eram secretar de stat, responsabil de securitate, știu că Europa a trebuit să facă eforturi foarte mari pentru a-și împărți competențele în materie de securitate, de cooperare în, uh, între forțele de poliție, cooperare judiciară, pentru că peste tot uh, sau în toate aceste domenii exista obstacolul suveranității este clar că toate țările au problemele lor de securitate, înțeleg acest lucru, înțeleg că fiecare trebuie să-și asume propria responsabilitate, însă vreau să transmit un mesaj astăzi cu toată claritatea. Cred că cel mai bun mod de a garanta suveranitatea comună este de a garanta suveranitatea proprie. Și atunci când încredințăm securitatea noastră altora în numele securității comune, cu siguranță că îi vom identifica întotdeauna pe cei care sunt verigile slabe. Ori trebuie să fim cu toții responsabili de această securitate comună și să contribuim cu toții la suveranitatea comună. Sigur, asigurând o bună coordonare. Așadar, cred că avem o problemă clară aici, problema statelor membre, problema Uniunii Europene, pentru că sunt care, care în, în, cele două probleme sunt similare între ele și țin de dubla criză cu care se confruntă Europa. E vorba de conjunctura economică care aduce presiuni considerabile și de dificultatea de a dezvolta o viziune comună. Practic, toate statele membre au uh, s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește veniturile. Spania mai ales traversează o criză economică majoră care afectează și la noi, ca și în celelalte state membre, bugetul apărării. Și cred că această viziune asupra apărării trebuie să se bazeze pe o viziune strategică, fără de care nu vom avea decât un proces reactiv. Este dificil însă să ne menținem această viziune strategică, pentru că există elemente de politică pe termen scurt pe care trebuie să le luăm în considerare și aici Europa și Consiliul European din decembrie trebuie să aducă această viziune strategică necesară pentru apărarea europeană. Trebuie să ne gândim la angajamente multianuale, angajamente financiare multianuale și să cerem statelor membre ca, într-un fel sau altul, să găsească să trateze cu toată seriozitatea politica de apărare și finanțarea acestea, pentru că această punere în comun a resurselor, pooling and sharing, este o idee foarte bună, însă pentru ca ea să fie pusă în aplicare, e nevoie de niște condiții, e nevoie de niște um, resurse pe care să le pui în acest coș comun. Deci trebuie să ai ceva de împărțit, nu? Și nu e suficient să afirmăm acest lucru, trebuie să lansăm acest sistem. Sigur că toate astea costă, mai ales atunci când bugetele nu sunt suficiente. mai ales atunci când nu avem uh, suficient pentru noi acasă, va fi dificil să găsim ceva de pus în coșul comun. Dar trebuie să facem în așa fel încât aceste elemente care sunt puse în coșul comun să fie utilizate în scopuri comune. Europa se uită către lumea din jur și ceea ce vede sunt acele regiuni uh, instabile. Și trebuie să înțelegem foarte clar că în aceste momente de tulburări în care se ies la suprafață puteri uh, gigantice pe care nu le-am fi observat acum ceva timp, ei bine, toate acestea conduc la instabilitate, iar noi, în acest context, trebuie să dăm dovadă de rigoare și de curaj. Ce am făcut în Spania? În Spania am uh, încercat să ne analizăm viziunea strategică răspunzând la ceea ce, uh, la, la, la, la, ceea ce se întâmpla în exterior. Am avut negocieri cu principalul partid de opoziție și am ajuns la un acord substanțial, ceea ce a condus la necesitatea unei reorganizări și unei reanalize a situației de fapt. Deci suntem în această uh, în acest stadiu trebuie să re um, gândim forțele armate spaniole în cadrul unui acord pe care l-am obținut la nivel național, dar pe care trebuie să-l obținem și la nivel european, cunoaștem care sunt riscurile și amenințările și pe aceste baze trebuie să concepem noua forță armată. Nu e un lucru ușor. Extrapolez cu siguranță acest lucru când mă refer și la Europa. Europa are interese generale care uneori uh, sunt divergente între diferitele state membre. Unele țări au capacități mult mai importante decât altele și în acest sens Industria apărării reprezintă o capacitate deosebit de importantă pentru sectorul apărării naționale precum și capacități economice importante pentru economiile locale în termen de ocupare și iată unde este punctul sensibil și unde devine dificil să abordezi aceste probleme și să înaintezi. Mai ales în ceea ce privește liderii, pentru că ei trebuie să dea un exemplu, un exemplu de generozitate și de altruism. Pentru că o situație inversă ar arăta o lipsă de leadership și o dovadă de neîncredere, tocmai din partea țărilor celor mai puternice din Europa. Avem nevoie așadar să-i căutăm pe acești lideri importanți. Gion importanti. În acest moment uh, vedem că se discută în Parlament și în Comisie și va fi foarte important ce se va discuta la Consiliul din decembrie. aceste documente încep de la ce este viabil, nu de la ce este posibil, ci de la ce este viabil. Cred că dacă aceste idei sunt viabile, ele vor avea uh, șansa de a se traduce în realitate. Alminter nu. Și aceste instituții trebuie să poată să se bazeze pe țările uh, membre, pe... Și e foarte dificil să, să facem progrese dacă nu încercăm să acționăm împreună. Asta este mesajul pe care l-am transmis comisarilor europeni la toate întâlnirile pe care am avut cu ei. Și trebuie să regândim și să repoziționăm uh, strategia europeană de securitate, așa cum o facem în Spania. Deci să nu, și să nu ratăm această oportunitate enormă pe care o avem în decembrie. Trebuie să uh, ne reaplecăm asupra strategiei noastre și de acolo trebuie să rezulte un document obligatoriu pentru toată lumea. Uh, trebuie să încercăm să o facem, pentru că altfel uh, lucrurile nu vor progresa. Așadar, cum putem găsi suficientă finanțare pentru tot ce vrem să facem? Aceasta este o chestiune de suveranitate națională, până la urmă, în sensul că este o chestiune de bugete naționale și poate unii dintre dumneavoastră consideră că e ciudat sau nepotrivit, dar eu am cerut ca cercetarea și dezvoltarea, și în special cercetarea și dezvoltarea de apărare, să fie incluse în conceptul curent Uh, de tehnologii care trebuie dezvoltate pentru că altfel vom rata surse de finanțare vitale, esențiale pentru apărare. Deci dacă nu neapărat apărare operațională, măcar pentru competitivitatea pe termen lung a industriei noastre de apărare care în ea însăși reprezintă un aspect pozitiv, atât din motive economice, cât și din motive legate de suveranitatea europeană și de securitatea și de apărarea Europei. Pentru că altfel o să fim mereu dependenți de alte țări și știți despre ce țări vorbesc. Aș vrea să mă refer acum la industria europeană de apărare. Aceasta are o legătură istorică, istoric vorbind, aceasta are o legătură cu capacitățile existente la nivel național. Eu am lucrat în industria apărării într-o companie franco-britanico-hispano-italiană. Am uh, lucrat uh, într-un domeniu tehnologic de vârf, uh, era o companie privată, dar am văzut cât de dificil era chiar și când exista acest uh, capital uh, multinațional uh, să se decidă unde să plasăm baza industrială în Europa. Acest lucru e foarte dificil. Dar nu, nu are nicio șansă de dezvoltare o industrie europeană, o industrie europeană de apărare, dacă nu uh, rezolvăm problema capacității, independent de nevoia de a dezvolta încredere prin, existența, prin legăturile de prietenie deja existente. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim suficient de atenți, astfel încât să putem să ne bazăm unii pe ceilalți. Deci trebuie să fie o situație în care uh, uh, dai ceva ca să primești ceva în schimb. Industria de apărare, care adesea este suficient de contestată, ce obțin în Spania, generează totuși 3 euro la fiecare euro investit. Așadar, din punct de vedere economic și din punct de vedere industrial, este o componentă esențială a economiei spaniole și spun asta dintr-un motiv, dintr-un motiv foarte clar. Este important pentru industrie, dar e important și pentru economie în general. Deci e o funcție duală aici. Vorbim de apărare națională pe de-o parte și de economia națională pe de alta. Iar în Spania, ca și în orice altă țară, uh, există o poziție politică la aceste idei și e dificil să obții o uh, capacitate de apărare integrată și sigur că asta e important, mai ales în uh, situația economică dificilă actuală. Și în toate, așa cum am spus, la toate ședințele la care am fost invitat, am vorbit despre asta și am, la întâlnirile mele cu colegii miniștri de apărare din Europa. Ce aștept eu și care e speranța mea față de ei? Pur și simplu sper și cred că aici mă repet, ca ei să dea un exemplu. Și ca acest exemplu să fie că cei mai puternici trebuie să-i lase și pe cei mai mici să se dezvolte și să progreseze și nu să-i strivească. Uh, puterile mai mari au capacitatea de a face acest lucru și acesta este un alt mesaj pe care vreau să-l transmit. Îi sună ca dintr-un film ce spuneți, spune domnul uh, Pașcu. Da, sunt uh, complet de acord cu noastră, așadar încă o dată. În decembrie, ce se va întâmpla în decembrie? Uh, miza e foarte mare, uh, este posibilitatea unui salt înainte și nu o să mai spun încă o dată că e destul de pesimist, dar am putea, pe de altă parte, să ne trezim cu un Consiliu European care nu face niciun fel de progrese pe o chestiune atât de vitală. Dacă așa stau lucrurile, vom fi pierdut mulți ani, vom fi rosit mulți ani de, de muncă și nu uitați un lucru, apărarea europeană bazată pe Statele Unite uh, nu e mai chiar atât de garantată ca în trecut. Există foarte multe probleme în Statele Unite și au tot spus că uh, Uh, clientul industriei de apărare americane este Pentagonul. Ei lucrează pentru Pentagon. Acum însă au și ei dificultăți economice și financiare și vor constata că industria lor nu poate concura pe scena globală și dacă așa uh, se întâmplă la ei, vă dați seama că nici noi nu o să putem concura în Europa și asta este o perspectivă înspăimântătoare. Așadar, avem nevoie de leadership, leadership și iarăși leadership în politicile de apărare, în capacitatea noastră de a ne combina forțele și de a acționa împreună pentru a dezvolta o industrie competitivă. Vă mulțumesc foarte mult! Monsieur le ministre, merci pour cette présentation. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare extrem de densă. bazată pe experiența concretă a numeroaselor întâlniri cu colegii noastre miniștri, vreau să spun, am uitat să spun că deja ați exersat unele responsabilități uh, în uh, Secretariatul de Apărare în Spania la sfârșitul anilor 90 uh, și sigur aveți o anumită imagine istorică și o înțelegere a lucrurilor oarecare pesim, oarecum pesimistă, să zicem, dacă nu realistă, dar oricum Uh, din ce ați spus, rețin nevoia de a avea o plasare în perspectiva a politicii europene de apărare, care acum e tânără, este în stadiu embrionar, de fapt, și nu trebuie să fim prea exigenți și prea nerăbdători față de realizările ei. De asemenea, am apreciat foarte mult comentariile noastre referitoare la conceptul faimos pooling and sharing, uh, un concept uh, interesant, dar gol dacă nu punem nimic în el. Deci ca să putem să avem pooling and sharing trebuie să avem niște capacități și tendința actuală e mai degrabă de a pierde capacități de producție mai degrabă de a le, sau de apărare mai degrabă decât la apăra, de a le uh, împărtăși și de a le pune în comun. Deci văd că aveți o abordare viabilă, realistă, care se potrivește destul de bine cu situația actuală. Întrebarea pe care o avem pentru noastră Uh, se referă la angajamentele Spaniei într-un cadru de cooperare multilaterală. Spania face parte din uh, așa numitul grup uh, Weimar Plus, deci Franța, Germania, Polonia, Italia și Spania. E un grup de cooperare mm, fără multe realizări concrete la activ, dar e un grup pilot, să zicem așa, un grup de pionierat în domeniul cooperării mutuale. Ce rămâne din această inițiativă? Ce mesaj politic și ce, la ce inițiativă ar trebui să ne așteptăm? Asta era întrebarea mea. Am foarte multe cereri de luarea cuv cuvântului. Aveți timp până la 17 și 10, 17 și 15. Deci dacă vrem să ne și răspundă domnul ministru, rog colegii să fie succinți în întrebările și comentariile lor. Mai rețin încă câteva nume pe lista vorbitorilor. Dau mai întâi cuvântul domnului Salafranca. Domnule președinte, bienvenido, señor ministru. La verdad es que... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bine ați venit. Președintele tocmai s-a referit uh, la pragmatism și realism uh, sau la pesimism, pe de altă parte. Totuși, uh, în intervenția dumneavoastră am auzit și niște semne de optimism criza care a afectat Uniunea Europeană a fost foarte importantă. Va trebui să continuăm să ne, să ne continuăm cooperarea în domeniul apărării, astfel încât să putem face față noilor amenințări care apar. Domnule ministru, cineva spunea că există țări uh, care au armată, dar n-au dușmani și țări care au dușmani, dar n-au armată. Aș vrea să Vă rog, domnule ministru, să, ne, să vă concentrați pe unul dintre neajunsurile politicii de securitate. Statele Unite au mai puțini soldați decât Uniunea Europeană, însă nouă ne este greu să ne mobilizăm într-o situație de conflict. 55% uh, din cheltuielile de apărare din uh, Uniunea Europeană sunt uh, cheltuite pe personal și pensii, în timp ce în Statele Unite cifra este de 30%. Avem apoi incompatibilități în ceea ce privește echipamentele, în ceea ce privește comunicațiile și sistemele informatice. Domnule ministru, poate că ați putea să ne spuneți câte ceva și despre uh, lecțiile pe care ar trebui să le învățăm uh, din uh, criza financiară. Poate că ați putea să ne dați câteva indicii legate de uh, această criză și de rolul pe care îl joacă Qatarul în, aceste, în acea zonă. Am vorbit despre lansarea task force-ului despre Banca Europeană de Investiții, care a oferit uh, fonduri. Toate acestea au fost uh, lansate și uh, foarte mediatizate și constatăm că în momentul în care ajungi la aeroportul din Tunis, ministrul de externe din Qatar venea cu o valijoară cu 15 milioane de euro. Domnule ministru, și dumneavoastră ați fost în uh, Qatar și cred că ar fi interesant uh, să ne spuneți care au fost impresiile dumneavoastră legate de uh, modul în care ați uh, perceput uh, succesiunea în această țară. Care este percepția dumneavoastră exact, exactă? Domnule Pașcu, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de relația dintre UE și NATO. Acum că SUA trebuie să-și reducă cu 100 de miliarde de dolari în câțiva ani, iar uh, banii rămași vor fi reorientați către Asia. relațiile între NATO și UE devin astfel mai importante și cum putem să facem ceva în UE care să fie relevant uh, și pentru apărarea noastră prin NATO. Mai spuneați că ministrii care vor participa la Consiliul din decembrie vor să identifice lucruri viabile viabil este tot una cu acceptabil sau credeți că viabil înseamnă ceva ce poate fi implementat? Eu am fost uh, încurajat uh, să văd că Spania se gândește serios la revizuirea strategică. Este o strategie care datează din 2008 era o revizuire birocratică a ceea ce exista în 2003. Între timp însă s-au întâmplat foarte multe. Din 2008 încoace s-au întâmplat mult mai multe decât s-au întâmplat între 2003 și 2008. Deci dacă lucrurile erau uh, valabile atunci, sunt cu atât mai valabile și acum. Mulțumesc, domnule Lizec, primul vicepreședinte al subcomisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Aș vrea să revin uh, la ceea ce spunea domnul Pașcu și aș vrea să insist un pic asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și NATO. În Spania, este o dezbatere în acest sens și în Polonia. Există și o reflexie strategică. Care va fi situația în 15, 20, 30 de ani? Există vreo astfel de dezbatere în Spania și dacă da, care este viziunea dumneavoastră? Apoi încă un lucru uh, care deocamdată este un lucru minor, dar care ia amploare în ce măsură este importantă siguranța cibernetică pentru guvernul dumneavoastră, pentru ministerul dumneavoastră? Atacurile cibernetice sunt uh, tot mai uh, frecvente și tot mai dureroase pentru victime. Am avut un caz asemănător în Uniunea Europeană. Un stat membru, Estonia, a fost atacat. Și vroiam să știu în ce măsură uh, joacă acest lucru un rol important pentru Spania și care este importanța pentru strategia Uniunii Europene? Domnule Tanoc, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Un călduros bun venit domnului ministru. Aici sunt. Uh, nu vreau să uh, vă uh, pun într-o situație jenantă, cum am făcut eu cu colegul dumneavoastră Garcia Margalio cu privire la Gibraltar, când a venit în Parlament anul trecut. Vorbeați despre misiunea Atalanta. Eu am făcut uh, un raport în Parlamentul European cu privire la Cornul Africii. Acum uh, este o poveste de succes în ceea ce privește antipirateria uh, și președintele Somaliei chiar a mulțumit Parlamentului European pentru acest lucru și domnul Pașcu și domnul Lizec spuneau, uh, vorbeau despre duplicarea cu NATO, care are un scut uh, în Oceanul uh, indian. Cum evaluează Spania riscul uh, duplicării uh, între mm, politica de securitate comună și uh, ceea ce face NATO? Tot vorbind despre NATO, cum evaluează um, guvernul dumneavoastră situația de polarizare recentă din Turcia? Tot la fel, în legătură cu relațiile cu NATO. Împreună cu domnul Pașco și eu sunt vicepreședinte pentru adunarea parlamentară um, pentru NATO. Vorbeați despre constrângerile bugetare și sunt de acord cu domnul Pașcu că uh, Statele Unite sunt uh, importante pentru acea redesfășurare de forțe către Asia de Sud-Est și așa mai departe. Și uh, continentul european uh, va trebui să facă mai mult decât uh, pulling and sharing. Dacă n-ai ce să pui în comun, atunci uh, nu văd rostul. Uh, Uh, am fost recent cu această comisie la Agenția Europeană pentru uh, Apărare. Așadar, care sunt prioritățile conform Spaniei, astfel încât să putem obține economii și să extragem mai multă valoare și mai mulți bani pentru bugetele de apărare ale statelor membre. Referitor la Siria, care este poziția Spaniei cu privire la reînnoirea sau nerenoirea embargoului um, pentru arme, care este susținută de Franța și Regatul Unit. Vedeți vreun uh, pericol legat de Iran și Rusia uh, ca să uh, furnizeze rachetele S-300 pentru a contracara acest demers? Vedeți vreun risc în acest sens? Care este părerea guvernului Spaniei? În fine, Spania are un rol istoric în vestul Saharei și în Guinea Ecuatorială ce experiențe, ce expertiză poate să ofere Spania uh, pentru a sprijini uh, uh, Franța în misiunea um, Uniunii Europene în Mali. Domnule președinte, vă mulțumesc. Dragi colegi, vă rog să vă limitați intervențiile pentru că aș vrea ca domnul ministru să aibă timp să ne răspundă. Sunt foarte multe întrebări și mi-e teamă că nu o să avem suficient de mult timp la dispoziție. Doamna Copa va fi raportorul nostru uh, anul acesta pentru politica de securitate și de apărare comună. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru viziunea dumneavoastră cu privire la strategia de securitate a Uniunii Europene și pentru că ne-ați prezentat ambițiile Spaniei. Știm că Spania joacă un rol foarte dinamic în uh, domeniul apărării și securității europene. Este foarte interesant uh, să aflăm de la dumneavoastră cum vedeți acest Consiliu European din decembrie ca o oportunitate de a rediscuta problema apărării. Problema este că mulți dintre noi suntem foarte pesimiști cu privire la ideile statelor membre la acest Consiliu European. Există o tendință în numele Consiliului să mențină ambițiile la un nivel scăzut și să se ocupe mai degrabă de aspectele tehnice și nu de problemele de bază uh, care trebuie discutate. Așadar, care este părerea dumneavoastră? Sunteți pesimist uh, sau credeți că mai avem o oportunitate de a depăși divergențele și de a avea un rezultat concret? Apoi, uh, pentru mulți dintre noi, ar fi interesant și important uh, nu să discutăm despre apărare ad hoc, odată la 5 ani sau la 8 ani, ci ca la 2 ani să avem o revizuire a strategiei europene. Ați avea în vedere un astfel de aspect? În ceea ce privește uh, dezbaterea pe problema apărării, avem nevoie de o foaie de parcurs, avem nevoie de niște uh, repere, astfel încât să arătăm publicului că nu este ceva de care ne aducem aminte din când în când, ci că este o prioritate majoră uh, care este esențială chiar și în vremuri de criză economică. Am două întrebări foarte scurte. În primul rând legat de pooling and sharing am discutat cu statele membre, îmi spuneau uh, că pooling este în regulă, dar sharing-ul nu. Pentru că sharing-ul este o problemă de încredere și nu există încredere între statele membre. Aș vrea să ne spuneți care este comentariul dumneavoastră. Și apoi restructurarea industriei de apărare. Eu vin dintr-o țară afectată grav de criza economică, Grecia. Și atunci știu cât este de dificil să încerci să restructurezi baza industrială, uh, mai ales uh, când vine vorba despre IMM-uri, pentru că există implicații legate de pierderea locurilor de muncă. Cum abordați această problemă foarte critică? mai ales în uh, vremuri de dificultăți economice, așa cum este situația multor țări din Sud. Mulțumesc. Nu voi face încă o dată apel uh, la mm, înțelegerea dumneavoastră ca să vă scurtați intervențiile. O să vă tai pur și simplu microfonul. Domnul Milan Mona, mulțumesc foarte mult, uh, domnule uh, ministru. Eu o să fiu foarte concis. Aș vrea să ne spuneți, domnule ministru, ce credeți despre relațiile transatlantice. De altfel, cred că v-a mai fost pusă această întrebare care sunt relațiile cu Statele Unite în special. Traversăm o perioadă dificilă, există acest scandal cu programul de mm, spionaj, de interceptări. S-au făcut uh, grupuri uh, de lucru cu Statele Unite pe această temă iar Parlamentul uh, European a creat o comisie de anchetă în cadrul Comisiei Libe. Suntem cu toții conștienți uh, de importanța relațiilor noastre cu Statele Unite în numeroase domenii, inclusiv în domeniul apărării. Acestea sunt importante pe plan bilateral, sunt importante în cadrul uh, NATO, plus negocierile comerciale au o dimensiune uh, particulară, cu atât mai mult cu cât uh, Statele Unite se întorc mai, tot mai mult către Pacific. De aceea ar trebui să ne revitalizăm relațiile transatlantice astfel încât uh, să mm, îi contestăm pe cei care spun că Europa joacă un rol secundar în favoarea Statelor Unite. Nu trebuie ca această relație să sufere uh, din uh, cauza acestei situații. Ce credeți despre relațiile transatlantice? Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Eh, Madame Lusing. Mulțumesc, doamna Lusing. Mulțumesc, doamna Copa a făcut deja legătura cu criza economică în Europa și știm că și țara dumneavoastră este deosebit de afectată. Aș dori, dacă îmi permiteți, uh, să spun următoarele. În 2010, secretarul de stat pentru apărare, domnul Mendes, estimase că Spania achiziționase niște sisteme pe care nu le va utiliza niciodată pentru niște conflicte care nici nu existau. Uh, folosind niște bani pe care nu i avea și pe care nu i va avea cu adevărat. Cum explicați conținutul acestor afirmații? În uh, aprilie 2013, Institutul Transnațional a publicat un studiu cu privire la datorie, corupție, cheltuielile militare și criza din Uniunea Europeană și a concluzionat că între 2000 și 2008 cheltuielile de apărare crescuseră cu 29%, iar în cazul Spaniei ar fi condus la o îndatorare considerabilă a acestei țări. Sunteți de acord cu această analiză? Președintele, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru concizia dumneavoastră, doamnă Lusing. Domnul... Um, Ianies. Mulțumesc, domnule președinte. Eu prevăzusem o intervenție mai lungă, să știți, dar o să o reduc. Pentru că să știu că o să-mi tăiați microfonul. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru afirmațiile pe care le-ați făcut în fața noastră. Sunt aproape 100% de acord cu dumneavoastră. E o veste bună. Bine, vestea bună nu e că suntem de acord noi doi, ci că eu sunt în partidul de opoziție din Spania și sunt totuși de acord cu poziția dumneavoastră în materie de apărare, pentru că domnule ministru, ați prezentat lucrurile așa cum sunt ele în realitate și aveți o viziune foarte europeană. Nu o să am timp să intru în detalii, dar aș vrea să vă rog să insistați asupra implementării unei politici externe și a unei politici de securitate și apărare europene cu adevărat, pentru că este singurul lucru care poate salva Uniunea Europeană în calitate de actor la nivel internațional, pentru că Uniunea Europeană încă nu este un astfel de actor, cel puțin nu de plin vedem că opoziția față de acest proiect este destul de minoritară. Cel puțin două treimi din Parlament își dorește o astfel de construcție europeană. O altă treime însă se opune. Respectăm acest lucru, însă este o opinie minoritară. La fel și în cazul statelor membre. Probabil că există unele țări care sunt recalcitrante, dar nu au cum să-și impună viziunea tuturor celorlalte țări. Iată, am fost concis, deși aveam multe altele de spus. Știu, spune domnul președinte, că domnului Ianie îi place să vorbească mai mult și cunoaștem contribuțiile care sunt uh, substanțiale, dar sunt uh, sigur uh, că domnul ministru v-a înțeles foarte bine, având în vedere că aveți aceeași naționalitate. Mulțumesc și acum în încheiere, domnul vicepreședinte Sofocleus. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la acele observații pe care le-ați făcut despre securitate și apărare și despre faptul că trebuie să întărim această politică pentru ca ea să devină mai eficientă. Cred că toată lumea poate fi de acord cu acest lucru, însă am o întrebare. Aveți niște propuneri mai concrete pentru a putea înainta cu adevărat și pentru a putea obține o politică externă cu adevărat comună și armonizată care va veni în sprijinul apărării și al securității. Este o întrebare foarte clasică, dar sper că îmi veți răspunde concret. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi. Domnule ministru, aveți maxim 20 de minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund tuturor celor care au adresat întrebări, sau cel puțin majorității. Pentru început ar trebui să aduc o nuanță. Nu sunt pesimist. E adevărat că am o anumită vârstă și nu pot decât să constat evoluția Uniunii Europene. Am lucrat în domeniul apărării, al securității statului în Spania, de asemenea am deținut responsabilități și în domeniul științific și tehnologic în Spania și în Europa și am putut asista la evoluția Europei. O evoluție ascendentă, într-adevăr, dar astăzi ne confruntăm cu o criză economică și financiară deosebit de gravă, de neașteptată și care a afectat unele structuri importante și a venit să pună cumva sub semnul întrebării viziunea noastră asupra Europei. Avem senzația că Europa mergea înainte, că era încununată cu succes, iar astăzi, prin această criză, constatăm care sunt consecințele și uh, prin urmare, trebuie să reafirmăm care este rolul nostru. Am definit uh, obiective, dar pentru a atinge aceste obiective este important să acceptăm să facem eforturi și sacrificii. Nu ne putem să le minimalizăm. Dar dacă ele ne vor permite să atingem obiectivele fixate, obiective care nu sunt deloc anodine și care au o importanță considerabilă, acest lucru nu este posibil însă fără sacrificii. Ei bine, aceste obiective implică eforturi, eforturi majore, mai ales dacă ne uităm la situația de astăzi. Încă o dată, nu uh, Uh, suntem într-o lume ideală, așa cum ne-am dorit-o noi și atunci trebuie să ținem cort, cont de realitate, de noile date ale problemei care afectează, sigur, și problema securității. Am avut întotdeauna un aliat istoric, Statele Unite, care însă și el se confruntă cu propriile sale probleme și care are priorități geopolitice care nu uh, Uh, se mai leagă exclusiv de relațiile transatlantice. Statele Unite a operat o alunecare de viziune, o, o schimbare de viziune către uh, zona pacifică și um, asiatică și știm că 70% din capacitățile NATO se aflau în trecut în mâinile Statelor Unite, iar astăzi Statele Unite nu mai sunt gata să investească ca până acum, ceea ce conduce la niște uh, lacune în capacitățile noastre de apărare, lacune pe care trebuie să le umplem cu realism și nu cu pesimism. Iată scenariul cu care ne vom confrunta, fie că vrem sau nu. Dar asta nu ne împiedică să facem progrese și de altfel acesta a fost și mesajul meu atunci când am vorbit despre acel obiectiv esențial, atunci când am vorbit despre importanța de a merge înainte și asta într-un ritm. acuma evoluează rapid, poate nu cu rapiditatea pe care ne-am dorit-o noi, dar are propriul său ritm și trebuie să ținem cont de uh, această accelerare, pentru că dacă nu vom pierde acest elan, un elan atât de necesar dacă dorim să garantăm securitatea și protecția europenilor pe care îi reprezentăm. Iată viziunea mea personală și realistă asupra situației. Domnule Salafranca, M-ați întrebat cum stau cu optimismul și atunci am nuanțat și am vorbit despre realism. Și trebuie să înțelegem cum evoluează lucrurile. Aveți dreptate, Statele Unite nu funcționează pe același model. Statele Unite au uh, pentagonul, iar noi avem 28 de mici pentagoane. Ceea ce ne arată cât de greu este la nivel european să iei o decizie. Statele Unite mobilizează mai puține forțe decât noi, însă Statele Unite sunt organizate într-un mod uniform, lucru care nu se regăsește în cazul nostru. Eu cred că trebuie să înaintăm împreună și să mobilizăm resursele împreună, dar trebuie să recunoaștem că nu putem mobiliza decât o cantitate foarte mică. Știți că investițiile noastre în materie de echipamente pe cap de uh, militar sunt uh, inferioare uh, față de cele făcute de Statele Unite. Poate într-o proporție 45-55 sau în timp ce Statele Unite investesc mult mai mult. Asta nu înseamnă că europenii sunt, uh, au dotări mai puțin bune. Uh, Doamna Lezing m-a întrebat despre resursele care sunt investite în domeniul apărării și m-a întrebat dacă aceste resurse permit uh, o, un sistem operațional de apărare. Voi răspunde referindu-mă la Mali. Cred că în cazul uh, Mali Europa a reacționat la o nevoie și la o solicitare exprimată de un guvern african. Mali trecea printr-o situație deosebit de gravă printr-o destrămare a statului, prin violențe fizice și prin adevărate distrugeri. Ca urmare, operațiunile conduse de Franța au venit să întrerupă acest proces. Spania a contribuit și ea la această operațiune pe picior egal și cu alte state membre, iar operațiunea noastră comună a condus la un rezultat destul de semnificativ am încercat într-un mod indirect să garantăm, prin intermediul formării forțelor armate din Mali, spuneam să garantăm suveranitatea și legitimitatea politică și democratică a Mali într-o regiune care este deosebit de complexă și deosebit de sensibilă pentru uh, Uniunea Europeană, și anume regiunea Sahel. Știți care sunt uh, influențele și uh, relațiile sau uh, apropierile față de sudul uh, coastei europene. Am ați întrebat despre Qatar. Am avut ocazia să-l cunosc pe emirul um, actual, care este fiul fostului emir, un tânăr de 30 de ani, cu o bună pregătire, cu o bună educație. I-am pus mai multe întrebări legate de politica din Egipt, din Siria, din Iran și l-am întrebat și care este părerea lui despre situația din Turcia. Acum, Mesajul Qatarului cu privire la Siria este următorul. Occidentul va trebui să răspundă la mai multe întrebări, să vadă de ce de acum înainte, dacă nu se adoptă nicio rezoluție față de situația din Siria, Ei bine, Siria riscă să ne întrebe ce am făcut pentru ea în momentul în care ea trecea prin aceste masacre oribile. Iată, întrebarea la care va trebui să răspundem uh, în fața sirienilor, cel puțin din punctul de vedere al emirului Qatarului. Qatarul cel puțin din perspectiva sa, și-a luat un angajament uh, politic. În ceea ce privește Iranul, chiar dacă nu există un conflict direct, cred că cel puțin putem afirma că se constată contradicții complexe într-o regiune care este deosebit de complexă la rândul său. Uh, Qatarul susține fracțiunea cea mai uh, dură a opoziției siriene și cred personal că uh, Qatarul nu își va schimba poziția. De altfel, uh, există și o legătură cu Turcia aici. Uh, Qatarul susține de asemenea și mișcările antiguvernamentale din această țară. Au susținut și guvernul legitim al președintelui Morsi din Egipt și nu sunt deloc de acord uh, cu ceea ce se întâmplă astăzi în Egipt. Deci cred că ați spus pe bună dreptate că Qatarul are valize pline de surse, de resurse economice și deseori uh, rezoluțiile sale politice sunt favorizate, bineînțeles, de aceste mijloace financiare. Sigur, Qatarul are o politică internă care pune accentul pe dezvoltarea țării, o politică de admirat. Din punct de vedere economic, al infrastructurilor, din punct de vedere al accesului la universități, Qatarul pe care l-am vizitat este o țară uh, cu adevărat legitimă care investește în viitorul său, investiții care depășesc în uh, simplul sector al gazelor și petrolului. Însă, Qatarul are și alte politici care poate sunt un pic mai surprinzătoare pentru noi, asta sigur în funcție de modul nostru propriu de gândire. Domnule Pașcu, ați vorbit despre Statele Unite, Statele Unite sunt un aliat important al Uniunii Europene și în prezent, schimburile transatlantice continuă să fie cele mai importante, orice s-ar spune. Uh, Statele Unite sunt conștiente, orice s-ar spune că Uniunea Europeană reprezintă 25% din PIB-ul mondial și că o parte din viitor se găsește aici. Eh, dar Statele Unite în același timp iau în considerare și niște mize mai actuale și mai interesante pentru ei, cum este zona Pacificului. S-a vorbit despre procentul de 40% pentru Pacific și 60% pentru Europa. Cel puțin asta, uh, astea erau statisticile atunci când am preluat eu funcția, iar astăzi um, procentele s-au inversat. 60% pentru Pacific și 40% pentru Europa în termen de uh, intervenții. Deci un lucru foarte important în termen de securitate, în termen de apărare, pentru că 40% înseamnă un buget de 700 de miliarde de dolari anual. Acesta este bugetul Statelor Unite și dacă scădem un procent important din forțele prezente pe teritoriul european, e bine, asta înseamnă că uh, afectăm în mod clar bugetul. Acum trebuie să vedem și care este strategia. Avem o viziune strategică comună, dar care poate se explica și prin uh, sprijinul economic, nu neapărat prin relevanță, prin pertinență. Iată, puncte pe care le supun reflexii. În ceea ce privește NATO, în repetate rânduri, am încercat să le spunem aliaților că contribuția trebuie să se ridice la 2% din PIB. Cel puțin acesta este mesajul pe care l-am avut uh, mereu. Sigur că nu a existat niciun fel de constrângere. De ce? Pentru că numeroase țări n-ar putea fi membre ale NATO. Sigur, asta este un uh, argument politic, însă unele țări uh, contribuie cu 2%, altele cu 0,5%. Este un joc, un joc care nu se poate continua pe viitor dacă ne dorim să avem niște aliați de primă clasă și să ne asumăm uh, responsabilitatea în acest sens. NATO se, se examina a si mismo permanentemente desde, desde enero del año 2012. NATO Uh, trece printr-un proces de autocritică încă de la, din 2012 și până la summitul de la Chicago. De la uh, summitul de la Chicago, doctrina NATO s-a schimbat considerabil. Uh, NATO a înțeles faptul că Statele Unite din ce în ce mai mult se uită spre zona Pacificului, în al doilea rând, ca o organizație politică de apărare, o organizație militară, NATO acum recunoaște că are de jucat un rol mai mare în lume în ce privește apărarea unor valori, principii, o viziune a lumii, un mod de, asupra lumii, un mod de viață, lucruri pentru care noi am luptat mulți ani, de mulți ani. Și uh, NATO are un rol important de jucat în această luptă și de aceea NATO este prezentă în Afganistan. Pentru ca această viziune asupra lumii, ideea de a atrage noi membri către NATO, nu neapărat membri cu drepturi de pline, dar țări care să coopereze cu NATO, parteneri așadar, mi se pare de bun simț, practic, dacă vrem să folosim cât mai bine capabilitățile pe care le avem. E adevărat că e o problemă de capabilitate. Nu toată lumea contribuie cât ar trebui la NATO, nu toți membrii contribuie cât ar trebui la NATO. De fapt, și e un fapt că Statele Unite contribuie cu 70% din, uh, din activele NATO. Asta nu înseamnă neapărat că ei stabilesc toate regulile, dar joacă un rol definitoriu. Imaginați-vă într-o companie un acționar cu 70%. Uh, evident că el uh, cam obține ce vrea din compania respectivă. Ot... Scuze, nu mai știu cine a pus cea de-a patra întrebare. Uh, NATO, Uniunea Europeană și securitatea cibernetică. A, Lisek, și, pardon, pardon, pardon. A, domnul Lisek, mă scuzați. În NATO vorbim, am vorbit mult despre asta. Cibersecuritatea, securitatea cibernetică are e un element nou, pentru că până acum aveam uscatul, marea, aerul și mai departe. Acum uh, spațiul cibernetic e un spațiu complet nou și conceptul este complet nou. Și știm că acum fluxurile informaționale pot fi folosite pentru a ataca infrastructurile unor țări. Deci securitatea cibernetică a devenit un aspect cheie în orice scenariu și o dezbatere continuă în NATO pe această temă în legătură cu ce poate face NATO în legătură cu apărarea propriilor capacități și întrebarea care se pune este dacă NATO trebuie să se ocupe de asta sau fiecare stat membru să-și acopere propriile nevoi. Părerea mea este că țările individuale au responsabilitatea de a-și uh, uh, apăra propriile sisteme, dar și de a contribui la securitatea colectivă prin punerea în comun a acestor capabilități. M-a întrebat domnul Sofocles uh, ce am făcut noi în Spania. Evident, uh, uh, informațiile militare sunt esențiale, dar important e numai să ai informații, trebuie să le și împărtășești și uneori asta poate fi îngrozitor de complicat. În statul major general avem două grupuri. Unul este responsabil cu uh, spionajul militar, cu informațiile militare și uh, celălalt cu structurile de comandă. Și uh, spionajul militar răspunde direct primului ministru, în fața primului ministru. Deciziile bugetare care trebuie să fie luate uh, sunt adesea foarte dureroase pentru armată. Uh, înțelegem uh, cât de greu uh, este procesul de restructurare al forțelor armate și știm că acesta trebuie uh, susținut uh, bugetar, financiar. Constantin a fost secretar de stat pentru apărare, un bun prieten de-al meu, am discutat foarte mult cu el despre acest lucru. În 1996, Spania și-a stabilit un sistem de finanțare a armatei Uh, prin care forțele noastre armate au fost profesionalizate. A fost o schimbare enormă pentru sectorul de uh, apărare din Spania. Programele de dezvoltare militară uh, durează foarte mulți ani, au o inerție foarte mare. și dificil uneori să știi ce-ți trebuie. Ai nevoie de fregate sau o să ai nevoie de avioane sau o să ai nevoie de tancuri. Totuși, din 1996, aceste programe care, acest program care a durat până în 2011, acest program de reformă a fost susținut și preluat de toate guvernele. Deci nu cred că ar fi corect să spun că n-am avut capabilitățile sau că n-am avut nevoie de ele sau că nu ne-am permis să plătim pentru ele. Într-adevăr, guvernul actual a făcut un efort politic enorm și sunt sigur că înțelegeți acest lucru. Am făcut un efort enorm ca să ne plătim datoriile rezultate din urma programelor militare. Și să știți că nu vreau să arăt cu degetul către nimeni. Toți am făcut sacrificii. Și ne-am respectat angajamentele de plată. Și banii aceștia nu au mers doar la industria spaniolă a apărării, ci și la componentele industriei europene a apărării și am plătit ce era de plătit, când a fost de plătit, lucru care continuă și acum. Și datorită acestui lucru, Spania încă are forțe militare, forțe armate bine echipate și uh, care sunt uh, la același nivel cu multe alte țări europene și Cred că acest lucru este recunoscut de toată lumea. După aceea începește procesul Atalanta și uh, suprapunerea, duplicarea eforturilor. Uh, Există multe feluri în care se poate întări legătura între Uniunea Europeană și NATO. Eu sunt un mare fan al NATO și, după părerea mea, NATO este cea mai bine dezvoltată organizație multilaterală pe care o avem. N-ar trebui să uităm că principalul nostru partener în NATO Uh, și-a schimbat un pic uh, optica. Mai mult, când domnul uh, Gates a plecat de la Ministerul Apărării din Statele Unite, deci n-a mai fost secretar pentru apărare, a spus NATO că dacă membrii uh, europene NATO nu se hotărăsc să își acopere Uh, propriile cheltuieli de apărare, Statele Unite nu vor mai continua să plătească ele. Și cred că ce a vrut să spună a fost că Europa trebuie să facă tot ce trebuie ca să evite o astfel de situație. Ce trebuie să facă Europa este să fie un membru solid al NATO. Și modul cel mai bun pe care se poate face acest lucru este să ne asigurăm că continuăm să uh, ne integrăm capacitățile europene. Cred că este mult mai eficient pentru noi să facem asta decât să avem o Europa uh, slabă uh, și un NATO slab. Cum spuneam mai devreme, dacă Europa continuă să fie puternică și dacă vrem ca NATO să fie puternic, atunci uh, lucru, va exista acest lucru. Sunt de acord cu noastră. Așadar, acum, trecând la alt subiect, ce am făcut în Somalia? în Somalia am încercat să ajungem la un acord, dar nu e vorba doar de un acord Europa-NATO, e un, uh, vorba de un acord Europa, NATO, India, Japonia și multe alte țări care au fost implicate în lupta împotriva pirateriei. Uh, Spania este membra operațiunii Atalanta, a procesului Atalanta. Și încercăm să contribuim la securitatea în zona Cornului Africii. Începește Agenția Europeană de Apărare, cred că ea trebuie să joace un rol mai uh, uh, puternic, dar acest lucru trebuie să fie stimulat de statele membre și, uh, după părerea mea, Există oarecare rivalitate în ce privește Agenția Europeană de Apărare, European Defense Agency. Avem uh, pilonul uh, legat de politica externă și de securitate, avem capacitatea de a defini anumite elemente, cum ar fi grupuri de luptă și industria armamentului. Uh, agenția colaborează cu statele membre și Comisia pentru a găsi, a găsi o definiție și cred că e mai bine să se lucreze în colaborare și nu uh, Uh, prin concurență și prin colaborare trebuie să definească uh, politica europeană. Cu alte cuvinte, uh, agenția este foarte importantă. Totuși, dacă Comisia Europeană subminează Agenția Europeană de Apărare, pentru că această agenție nu e în poziția de a face progrese pe anumite domenii. Asta e un subiect pe care va trebui să-l discutăm și cred că la Consiliul European se va discuta despre rolul EAA în special în ce, uh, dacă Comisia Europeană uh, va adopta un rol mai pregnant în acest domeniu foarte sensibil. În ce privește Siria, În ce privește Siria, așadar, Europa a dat dovadă de angajament da, da, în momentul de a revizui politica privind Siria, ne vom revizui poziția, vom reexamina embargoul și să vom decide dacă va exista o politică europeană sau dacă statele membre va trebui să se ocupe de această politică, sigur respectând deciziile luate de ministrii apărării. Sper că această decizie europeană va fi adoptată ca atare, deci că va fi într-adevăr o decizie europeană și că nu se va întâmpla din nou ca în trecut uh, și nu vom mai apărea divizați uh, în fața restului lumii în ce politica de apărare și externă. Avem o poziție comună uh, pe Siria, care este supusă unui deadline însă sunt îngrijorat că Geneva 2, următoarea conferință, așadar a fost amânată după 1 august, ceea ce ne complică sarcina în a lua o decizie înainte de această dată. Cred că e foarte clar că singura modalitate în care putem avea o apărare europeană comună și credibilă și cu un efect uh, disuasiv uh, real este dacă acoperim aceste trei puncte. Trebuie să avem apărare Uh, și politică de apărare generală, trebuie să avem uh, punerea în comun a resurselor și acestea sunt uh, condițiile, dar trebuie să facem acest lucru de sus în jos. E singura modalitate în care acest proces va avea succes. Asta e părerea mea. Și sigur, poate mă înșel, dar mă tem că singurul mod în care acest lucru poate Uh, funcționa este de sus în jos. În ce privește relațiile transatlantice, sunt absolut de acord. Cred că există o situație. Uh, am stabilit uh, comisii, comisii comune, Parlamentul a stabilit chiar și o anchetă. Suveranitatea și demnitatea Europei cer explicații clare în legătură cu ce s-a întâmplat aceasta este o condiție de bază a unei democrații avansate și în același timp trebuie să recunoaștem că parteneriatul transatlantic este esențial pentru securitatea noastră în Europa și va rămâne așa pentru multă vreme. Vorbim aici despre faptul că forțele americane din Europa vor scădea de la 60 la 40%, da, sigur, o să fie încă 40%. Așadar, proporția contribuției noastre va crește și, sigur, NATO și relația transatlantică însă vor rămâne importante, cruciale pentru securitatea noastră. Dar va trebui să avem unele clarificări în legătură cu această chestiune și să recunoaștem și uh, să fim foarte lucizi uh, în legătură cu ce înseamnă apărarea noastră. Îmi pare rău, domnule președinte, va trebui, chiar va trebui să plec acum, n-am reușit să răspund la toate întrebările, îmi cer scuze, dar, din păcate, cum spuneam, mă tem că trebuie să plec. Așadar, încă o dată, scuze. Ah. Luis Anius. Din moment ce Luis a fost uh, drăguț și a spus că uh, e de acord cu multe lucrurile din lucrurile pe care le-am spus, deci pentru că a avut uh, această delicatețe, îi uh, pot promite că Spania va insista pe cei trei piloni. Totuși, trebuie să pornim de la dimensiunea politică și numai după aceea putem să trecem la partea industrială. extrem Mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție extrem de densă. Ați răspuns la toate întrebările, ați explorat toate dimensiunile uh, probleme și așteptărilor noastre față de reuniunea Consiliului din decembrie. Vă mulțumim pentru prezență, sigur că sunteți binevenit. Poate și după Consiliu o să fiți bineveniți să discutăm și să vedem atunci ce vom vorbi. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția importantă. Vă mulțumesc. Domnul Sofocleos o să-mi succeadă la uh, președinția Comisiei. Το επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη είναι η πρώτη... Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, care se referă la um, raportul uh, privind politica industrială spațială a Uniunii Europene. Comisia ITRE este comisia responsabilă pe fond. Acum avem o comunicare din partea Comisiei din februarie 2013 cu privire la politica industrială spațială. Este un subiect inclus și în procesul de la Lisabona. Vrem, se dorește crearea unei politici industriale spațiale care este foarte importantă pentru ca Uniunea Europeană să-și dezvolte competențe autonome în materie spațială. și oricum există ambiții strategice în acest sector. Comunicările recente au stabilit poziția Uniunii Europene în domeniu. Aș vrea să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 septembrie la ora 12, la prânz. Acum dau cuvântul doamnei Kronberg. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Politica industrială spațială a Uniunii Europene este o sarcină plină de provocări pentru că Statele Unite dețin o poziție fruntașă în majoritatea tehnologiilor spațiale și le-au dezvoltat de ani de zile în cadrul platformei de apărare antirachetă. Oricum, pentru ca UE să poată concura pe această piață, este absolut necesar să clarificăm nivelul de ambiție al Uniunii Europene, mai ales când vorbim despre obiectivele uh, geopolitice ale politicii industriale spațiale. Din punctul de vedere al SEDE și având în vedere definirea necorespunzătoare a relației dintre politica industrială spațială și PSAC, uh, Cred că sarcina noastră este să ne asigurăm uh, că contribuția politicii industriale spațiale la PSAC este clar definită. Trebuie să definim uh, sinergiile civile și militare și uh, relevanța operațiunilor PSAC și a misiunilor pe teren în prevenirea conflictelor, prevenirea proliferării armelor, contraterorism, migrație și controlul la frontiere. Așadar, trebuie să clarificăm relațiile și să definim sinergiile între sectorul civil și militar. Dacă ne uităm la raportul Comisiei, am observ observăm că 60% din dispozitivele electronice de, uh, de pe sateliții europeni sunt importați din Statele Unite. Depindem uh, în UE de tehnologia americană și trebuie să știm exact cum să protejăm uh, datele personale sensibile. Ar exista chiar un risc ca Statele Unite să închide sau să blocheze infrastructura spațială europeană. Există chiar și o problemă mai mare care ține de competența sede și care se referă la militarizarea continuă și la creșterea tot mai mare a utilizării armelor spațiale. Armata utilizează tot mai mult instrumentele spațiale și atunci uh, întrebarea se pune dacă uh, există riscul ca, aplicațiile, ca utilizarea aplicațiilor civile în spațiu să fie limitată. În fine, ar trebui să facem un apel la statele membre și la înaltul reprezentant să inițieze o revizuire a tratatului um, privind spațiul uh, care datează din 1967 și care este învechit și să aibă în vedere elaborarea unui nou cadru de reglementare care să țină cont de evoluțiile tehnologice din anii 60 încoace. Și uh, aceasta ar permite uh, utilizarea armelor spațiale și ar uh, împiedica interferențele cu obiectele spațiale. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Lizec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, a, iau cuvântul în numele domnului Galer, care își cere scuze pentru absență, dar dumnealui participă la o vizită în Pakistan. În numele domnului Galer și al grupului său aș dori să-i mulțumesc doamnei Kronberg pentru proiectul de raport care este foarte bun. Trebuie să vă spun că grupul nostru politic dorește să coopereze îndeaproape cu raportarea pentru a completa textul. Este un text excelent, uh, foarte ponderat, cu, uh, cu un punct de vedere care ne convine foarte mult și se referă la toate chestiunile importante. Suntem bucuroși să constatăm că raportarea noastră la alineatul 2 insistă pe faptul că nu există o legătură între politica spațială și politica de securitate și apărare. Deci nu există această legătură importantă în raportul comisiei și mă bucur că raportarea noastră vorbește despre acest aspect pentru că trebuie să acoperim uh, o lacună foarte mare. Trebuie să întărim uh, considerabil uh, politica de securitate și apărare comună, cu atât mai mult cu cât tehnologiile militare și spațiale se pot dezvolta în paralel. Este evident că sunt interconectate, strâns interconectate. există măsuri propuse care ar putea fi preluate de Comisia Europeană și de Agenția Spațială Europeană. Sunt măsuri care merită sprijinul nostru. Cred că ar fi înțelept și util uh, ca subcomisia noastră să trateze acest aspect. Tehnologiile de vârf trebuie să fie promovate, de altfel aceasta este și sarcina noastră. Și aceste tehnologii de vârf includ, bineînțeles, și tehnologiile spațiale. Ați vorbit despre 1967. A fost totuși un an important. Atunci m-am născut eu. Și, de altfel, și tratatul uh, privind uh, spațiul a fost semnat în 1967. Sigur că acest tratat uh, nu mai are nicio legătură cu realitățile actuale, având în vedere evoluțiile tehnologice și de aceea este momentul să îl adaptăm la realitate. Vă mulțumesc încă o dată și subliniez că suntem dispuși să colaborăm în continuare cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Lizec. Îi dau cuvântul domnului Howitt. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și raportoarei uh, doamna Kronberg. Împreună cu domnul Lizec, uh, sper să putem ajunge la un consens în această comisie cu privire la acest proiect de aviz. Oricum, eu îmi uh, exprim bunăvoința de a colabora cu dumneavoastră. Am să reiau de unde a încheiat domnul Lizec. Acesta este un raport care se referă la politica industrială spațială. Acum nu știu dacă este raportul potrivit uh, pentru a discuta despre obligațiile prevăzute de tratat. Nu știu dacă este neapărat uh, locul potrivit. Cred că va trebui să reflectăm cu atenție dacă vrem să facem uh, un raport cu privire la acel tratat, atunci vom face un raport separat. Dar acesta este un raport care se referă la industrie și uh, îi rog pe ambii colegi să reflecte cu atenție și să um, avem uh, această abordare precaută. În ceea ce privește utilizarea duală, sunt uh, de acord cu ce a spus doamna Kronberg. Uh, pe de altă parte, cred că trebuie să avem o dezbatere rezonabilă și să nu fim în totalitate restrictivi. Sunt de acord cu ce spunea dumnea ei în legătură cu Statele Unite și lanțul de aprovizionare. Noi vrem uh, ca tot mai multe companii europene să furnizeze aceste echipamente. Deci trebuie să aplicăm aceste reguli privind utilizarea duală astfel încât să încurajeze o astfel de evoluție și cred că ar trebui să adaptăm textul în acest sens. Referitor la achiziții, uh, cunoaștem cu toții uh, cât de delicate sunt chestiunile legate de procesul de achiziții în domeniul uh, apărării și în ceea ce privește echipamentele de apărare. Dar trebuie să ne promovăm industria și să încercăm să consolidăm uh, relațiile cu industriile care furnizează tehnologie spațială. Deci trebuie să reflectăm la toate aceste aspecte. Două comentarii finale. Dacă ne uităm la original, la varianta inițială, uh, Uh, se vorbește despre consolidarea industriei. Suntem conștienți de faptul că în industria apărării uh, lucrările sunt uh, foarte costisitoare. În industria spațială însă, investițiile inițiale mai mari, pe o perioadă de timp mai uh, lungă și un element uh, public uh, mai important sunt necesare pentru a putea sprijini pe de altă parte și utilizările civile. Cred că ar trebui să ponderăm oarecum exprimarea din text în, în, acest, în acest domeniu. Oricum, trebuie să analizăm cu atenție termenii pe care îi folosim și nu să-i aruncăm așa în toate părțile. Vom reflecta cu toții ca să găsim o soluție adecvată. În fine, acest raport reprezintă o ocazie să spunem cât de importantă este industria spațială. Haideți să nu um, pierdem uh, acest aspect din vedere. Regatul Unit um, face parte din grupul uh, EADS. Există mii de oameni uh, angajați, iar aceștia joacă un rol important în furnizarea de tehnologie spațială și trebuie să fim campioni în această industrie în toate statele membre. Așadar, haideți să nu ratăm această ocazie să încurajăm această industrie pe mai departe. Mulțumesc, domnule Howitt. Acum, din partea Comisiei Europene, dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă spunem că Comisia a luat act de această discuție și vă atrage atenția asupra unui singur lucru. Într-adevăr, este o comunicare privind politica industrială, însă dacă doriți să citiți poziția Comisiei cu privire la legătura între spațiu și aspectele de securitate, v-aș trimite la uh, comunicarea din aprilie 2011, care conține capitole semnificative despre importanța spațiului pentru uh, politica um, externă și de securitate comună. Se vorbește acolo și despre preocupările în termeni de securitate internă și despre necesitatea de a ne proteja infrastructura spațială. Iată cele trei dimensiuni uh, de securitate ale politicii noastre spațiale. De asemenea, vă asigur că Comisia reflectează în mod activ la modalitatea în care spațiul este important și pentru industria apărării, mai ales din această, în urma acestei utilizări duale. Mă refer la aspectul civil și aspectul militar. Iată, cât de multe lucruri se pot face aici în sectorul spațial care pot să vină în beneficiul politicii um, externe și de securitate comună. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei pentru această intervenție și acum poate doamna Kronberg doiește din nou să ia cuvântul. Da, mulțumesc pentru aceste observații, mai ales pentru intervenția Comisiei. Uh, care ne-a asigurat că există un efort de a defini relația între spațiu și politica externă și de securitate comună și cu siguranță vom analiza și noi aceste aspecte pentru a vedea dacă corespund înțelegerii noastre. În această politică este foarte important să ne concentrăm pe interesele specifice ale Europei și pe modalitatea în care putem să concurăm pe viitor. Deci aici mai trebuie să lucrăm. La obligațiile care decurg din tratate. Sunt de acord cu dumneavoastră, aceste obligații sunt separate de politica industrială. Acum, tratatele care tratează problema spațiului definesc acele tehnologii care pot sau nu pot fi utilizate. Și în acest uh, sens, tratatele care au legătură cu spațiul, care tratează spațiul, promovează sau limitează tehnologia și atunci au și ele niște aspecte industriale. Suntem de acord că 1967 este uh, un an deja, uh, este deja o perioadă foarte veche și tratatele au nevoie într-adevăr de o actualizare. Președintele, vă mulțumesc. Aș dori doar să vă reamintesc că aceasta este ultima noastră reuniune înainte de vacanță. Ca urmare, vă urez un concediu plăcut, o dihnă plăcută și ne revedem pe 18 septembrie la 9 și jumătate. Mulțumesc!